apoi de la 10 la 1 și apoi de la 3 la 5. Agenda a fost publicată și e disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului. Cu aceasta se încheie sesiunea de astăzi. O seară sau o noapte plăcută.